Good afternoon. We will start our meeting. Bună, dimine- bună ziua. Începem ședința. Deja cunoașteți ordinea de zi. Dacă nu există observații, ordinea de zi se consideră ca fiind adoptată. Al doilea punct, comunicările președintei și am uh, să mă refer la recomandările coordonatorilor după întâlnirea de pe 20 februarie urmată de o procedură înscris pe data de 7 martie, coordonatorii au decis următoarele. Să redacteze o întrebare cu răspuns oral urmată de rezoluție referitor la bugetul în funcție de gen, starea lucrurilor și pașii de urmat, care să se aloce grupului ALDE. În al doilea rând, să redacteze un aviz legislativ în temeiul articolului 53 aliniatul 4 la raportul Comisiei ENVI privind propunerea de regulament uh, legată de evaluarea tehnologiilor de sănătate. Rapo- uh, aviz, îmi cer scuze, care va fi repartizat președintei. Și în al, doilea, în al treilea rând se ceară autorizația pentru șase misiuni și cinci audieri în a doua jumătate a anului 2018. Acum doresc să le urez bun venit membrilor noi. Uh, Doresc să urez bun venit domnului Jerome Lavrilu din partea grupului PPE. care se alătură comisiei noastre drept membru supleant. Felicitări și uh, sper uh, să vă placă să lucrați la comisia noastră. acum uh, adoptarea procesului verbal pentru ședința din 4 decembrie 2017. Dacă nu există observații, procesul verbal se consideră adoptat. Următorul punct, uh, votul electronic. Dragi colegi, sunteți gata de vot? Aveți cartelele de vot la dumneavoastră? Punctul 4 de pe ordinea de zi, mecanismul uh, de protecție civilă al Uniunii, e vorba de proiectul de poziție sub forma amendamentelor. Raportor este Angelica, Angelica Milner. Începem uh, votul. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri respins. 14 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 16 pentru, împotrivă, abțineri respins, 15 pentru, împotriva abțineri adoptat, 19 pentru, împotriva abțineri respins, 17 pentru, împotriva abțineri adoptat, 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 cu un amendament oral cerut de PP pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 9 pentru, împotriva abțineri adoptat, 10 pentru, împotriva abținerii adoptat, 11 pentru, împotriva abțineri adoptat. Vă mulțumesc foarte mult! Felicitări raportoarei. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Vreți să verificăm numărul 11? Firește, putem verifica amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. A adoptat. Îi mulțumesc raportoarei, doamna Angelica Milner. Trecem la următorul punct și votăm referitor la modernizarea învățământului în Uniunea Europeană, adoptarea proiectului de aviz. Raportarea este doamna Mihaela Șoidrova. Trecem la vot. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 32 pentru, îmi cer scuze pe două părți, doar a doua parte. Votăm doar la a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 33 pentru, împotrivă abțineri. Adoptat. Compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Compromis 7. Compromis 7 pentru, împotriva abținerii. adoptat, 45 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 8 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 54 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Vreți să verificăm? 54? Bine, verificăm. S-a deschis votul. Everybody is vote and now the vote is closed. Toată lumea a votat, s-a închis votul. A adoptat. 56 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. 56 s-a deschis votul. And now the vote is closed. It's adopted. Adoptat. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 55. S-a deschis votul. And now the vote is closed. It's a... S-a închis votul. E adoptat. Compromis 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 62 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 64 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Compromis 10 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 57 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 71 pentru. Împotrivă. Abținerii adoptat. 72 pentru împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 72. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. Adoptat. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 73. S-a deschis votul. And now the vote is closed. S-a închis votul. Adoptat. 74 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm. Haideți să verificăm. 74. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Adoptat. 75 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendament 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 11 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 12. S-a deschis votul. Amendment 12. The vote is open. And now the vote is closed. S-a închis votul. Respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 15. S-a deschis votul. And now the vote is closed. S-a închis votul. Adoptat. 16 pentru. Împotriva abțineri. Adoptat. Compromis 4 pentru împotriva abținerii adoptat. 21 cu amendament oral la raportare pentru, împotrivă, abținerii adoptat. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 25. S-a deschis votul. Așa cum s-a închis votul. Adoptat. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Și acum votăm uh, asupra proiectului de aviz, așa cum a fost el modificat. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Acum s-a închis votul. Adoptat. Felicitări raportoare, doamna Mihaela Șoidrova. Vă mulțumesc că am încheiat cu voturile de pe ordinea de zi. Da? And now... Dear colleagues, next point. Dragi colegi, punctul următor, punctul 6 de pe ordinea de zi, misiunea în Ungaria. Dacă nu există obiecții, raportul referitor la misiunea în Ungaria va fi considerat ca fiind adoptat. La ora 3, La ora 3, așadar, ne va vizita doamna Vera Iurova, comisar pentru justiție, consumator și egalitate de gen. Vom face un schimb de opinii cu ei referitor la dialogul structurat. Trebuie să așteptăm câteva minute până va sosi doamna comisar. mai așadar o scurtă pauză. Uh, dear colleagues, we will start... Dragi colegi, o să începem schimbul de opinii în contextul dialogului structurat cu doamna comisar Vera Iurova. În fiecare an, doamna comisar Vera Iurova vizitează comisia noastră în cadrul dialogului structurat. Această vizită reprezintă o oportunitate pentru noi, eurodeput invitați să discutăm cu doamna comisar principalele subiecte legate de drepturile femeilor care țin de portofoliul doamnei comisar. Noul plan de acțiune pentru a aborda diferența de plată în funcție de gen va fi unul din subiectele principale ale schimbului nostru de opinii, la fel și echilibrul între carieră și viața uh, privată ambele subiecte, pe lângă eliminarea violenței împotriva femeilor, mai ales situația aderării Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul, respectiv promovarea femeilor în roluri decizionale, reprezintă elemente foarte importante pentru agenda de capacitare a femeilor. Și, doamnă comisar, vă dau cuvântul. Doamna președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor, au trecut doar câteva săptămâni de când ne-am întâlnit cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii și spusesem cu ocazia respectivă că trebuie să ne dedicăm timpul și energia chestiunii egalității între sexe mai uh, des decât o singură zi pe an și mă bucură faptul că m-ați uh, invitat astăzi. Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă aduce aminte care sunt politicile Uniunii Europene și ultimele evoluții când vine vorba de egalitate între sexe din ultimele 12 luni. În primul rând, încheierea anului 2017 de acțiuni concentrate pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor cu un apel global de a, de a trece la acțiune pentru a elimina a eradica violența bazată pe uh, gen. În al doilea rând, prezentarea inițiativei noastre privind echilibrul între viața profesională și cea privată pentru păr- uh, părinții activi și îngrijitori, îngrijitori. În al treilea rând, colocviul privind uh, drepturile fundamentale în anul 2017, care a fost dedicat calității de gen și primul summit G7 dedicat de asemenea egalității de gen, la care am participat pentru UE. Nu în ultimul rând, după cum am anunțat deja data trecută când ne-am uh, întâlnit, am adoptat planul de acțiune pe 2017-2019 pentru a ne ocupa de uh, lacuna, de diferența de plată în funcție de sex. Și acum vă pot da mai multe detalii. În anul 2017 am avut o campanie în întreaga Uniune Europeană privind uh, combaterea violenței bazată pe gen. Am organizat mai multe evenimente internaționale uh, ministeriale de discuții, am uh, finanțat mai mult de 30 de proiecte și am asigurat uh, semnarea Convenției de la Istanbul de către Uniunea Europeană. Revelațiile în contextul hashtagului MeToo au demonstrat cât de relevantă este această problemă și în Europa. Am încheiat anul cu un eveniment global cu, organizat împreună cu organizații internaționale care a reprezentat o modalitate unică pentru a lupta, pentru a eradica violența împotriva femeilor și fetelor uh, în întreaga planetă. Continuăm de asemenea negocierile pentru a finaliza procesul de aderare a Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul. Între timp, insistăm pentru ca să se continue ratificările naționale a acestei convenții în anumite state membre, această aderare a fost deraiată din motive ideologice și politice, care nu au nicio legătură cu convenția în sine. Încercăm să ne facem vocea auzită și vă asigur că o să continui să cer statelor membre să continue procesul de ratificare și uh, să finalizăm aderarea Uniunii Europene la această convenție și aș dori să mulțumesc pentru sprijinul permanent oferit de dumneavoastră pe acest dosar. Și pot să vă spun de asemenea mai târziu care sunt uh, problemele concrete pe care le întâmpinăm în câteva state membre. Poate dacă uh, o să lucrăm împreună, vom reuși să explicăm anumitor state, uh, anumitor state membre ce înseamnă Convenția de la Istanbul și să uh, convingem lumea cât de utilă este. Apreciez de asemenea uh, sprijinul acestei comisii privind directiva, privind echilibrul între viața profesională și cea privată, o realizare concretă în cadrul pilonului drepturilor sociale, proiectul de aviz prezentat de dumneavoastră astăzi de doamna Kozlovska Raieviț este, cred, un punct de plecare ex- uh, excelent pentru discuțiile ulterioare. Părinții activi și îngrijitorii au nevoie de acest mesaj foarte clar. Um, diferența de plată și de ocupare în funcție de sexe continuă să fie destul de importantă și nu am mai registrat uh, progrese în ultimii ani ar trebui să oferim atât bărbaților cât și femeilor mai multe posibilități de a reconcilia responsabilitățile profesionale cu cele familiale și să încurajăm o partajare egală a responsabilităților de îngrijire între uh, bărbați și femei. Necesitățile de îngrijire sunt uh, recunoscute nu doar când vine vorba de copii, dar și în legătură cu alte rude care uh, sunt grav bolnave, de exemplu, și trebuie să fie să se bucure de o, de o îngrijire. Este foarte important să ajungem la o plată egală pentru a garanta o partajare egală a responsabilităților de îngrijire între bărbați și femei. Nu este nicio îndoială că propunerea legislativă poate fi mai eficace dacă vom spori de asemenea disponibilitatea unor servicii a, a, de îngrijire a copiilor. Comisia cere statelor membre să investească mai mult în această infrastructură de îngrijire. Intenționam să publicăm următorul uh, raport de evaluare a obiectivelor de la Barcelona privind îngrijirea copiilor în luna mai acest, acestui an. Și datele statistice ne arată că lucrurile se mișcă în Europa, chiar dacă prea lent. Am avut șansa să discutăm mai în detaliu situația femeilor din Europa împreună cu dumneavoastră, cu factorii politici din Uniunea Europeană, cu reprezentativi ai organizațiilor naționale, cu lideri din societatea civilă, oameni de știință, uh, activiști, oameni de afaceri și sindicaliști, reprezentativi, uh, reprezentanți din mass media și, jurnaliști, cu ocazia colocviului dedicat drepturilor fundamentale în anul 2017. Am uh, explorat împreună relația între uh, respectarea drepturilor fundamentale pentru femei, pluralism, solidaritate, toleranță, justiție și egalitate. Am fost cu toții de acord că este nevoie să ne punem uh, împreună, să luptăm împreună pentru a accelera eforturile de protejare și promovare a drepturilor femeilor în Uniunea Europeană. Am convenit de asemenea că avem nevoie de o acțiune pe scară globală împreună cu ceilalți uh, ministrii G7 la întâlnirea din toamnă, moment în care am reprezentat uh, Uniunea Europeană și am introdus uh, politicile noastre. Contribuția noastră pentru a reduce diferențele de plată a fost amintită și la Consiliul European, concluziile Consiliului European din decembrie vom uh, pune în, aplicare cele 20 uh, de acțiuni concrete din, uh, din planul de acțiuni în următorii 2 ani. În acest context, Consiliul EPSCO din martie al președinției bulgare a organizat o dezbatere politică privind eliminarea acestei diferențe de plată în funcție de gen. Majoritatea statelor membre au insistat asupra necesității unei uh, abordări uh, cuprinsătoare. Suntem de acord, însă cuvintele nu sunt suficiente. Avem nevoie de acțiuni. Avem directiva privind uh, femeile în Consiliul de Administrație, avem directiva privind uh, echilibrul între viața profesională și cea privată și trebuie să luăm niște decizii bugetare. Și am spus foarte clar ministrilor că așteptăm acum acțiuni concrete din partea statelor membre. După cum am observat și de cum am spus deja, de curând am uh, sărbătorit uh, Ziua Internațională a Femeilor. Cu această ocazie, Comisia Europeană a publicat un raport privind femeile în, în TIC. O altă uh, zonă de care trebuie să ne ocupăm într-un mod sistematic și sunt de acord cu ideile colegei Maria Gabriel în acest sens și lucrez împreună cu Cecilia Malmström pe chestiuni referitoare la situația femeilor în schimburile comerciale și cooperăm îndeaproape și cu Violeta Bulci pentru a integra dimensiunea de gen în politicile de transport. Uh, vedeți că sunt și colege uh, comisar, dar avem și colegi comisari cu care colaborăm uh, foarte bine, însă acum v-am ilustrat exemple cum colaborăm cu trei colege pe aceste idei comune. Săptămâna trecută am publicat raportul pe anul 2018 privind egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană, raport care uh, ne arată că am înregistrat uh, doar câteva progrese de importante în ultimii ani, ceea ce este confirmat și de indexul legalității de gen uh, publicat uh, în anul 2017 împreună cu uh, Institutul European pentru Egalitate de Gen. Cu ocazia acestei publicări am spus cât de dezamăgită sunt că asistăm la progrese limitate în ciuda eforturilor pe care le depunem noi. Fie trebuie să facem mai mult, fie nu facem ceva bine. Și uh, poate ar trebui să purtăm această discuție serioasă. Cred că aceste rezultatele demonstrează că este nevoie de un angajament uh, permanent. Vă mulțumesc pentru angajamentul uh, dumneavoastră, de, pentru sprijinul pe care mi l-ați uh, acordat tot timpul. Întotdeauna am, am apreciat contribuția Comisiei dumneavoastră aici la Bruxelles, la Strasburg, în statele membre. Vă mulțumesc de urmare pentru această cooperare foarte bună și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar, pentru discursul introductiv. Într-adevăr, trebuie să facem mai mult dacă dorim să obținem anumite rezultate în politica privind egalitatea între sexe și acum dau cuvântul colegilor eurodeputaților. Primii la rând vor fi coordonatorii. Doamna. Presidenta, e gracias, comisaria. Mulțumesc, doamna președinte, spune doamna Garcia Perez. Mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi în fața comisiei noastre. Adevărul este că sunt uh, de acord cu ce ați spus dumneavoastră la final, și anume că nu mai a rămas multe de făcut. Și aș vrea să fiu totuși optimistă, însă, în același timp, trebuie să recunosc că, în acest caz, nu știu dacă noi uh, suntem singurele cele care putem să determinăm rezultatele acțiunilor noastre, pentru că în fond avem un mandat legislativ complet în care am tot revendicat, am uh, lansat apeluri, am încercat să conștientizăm pe acest subiect, însă rezultatele nu prea au fost la înălțime. Și asta nu înseamnă că nu vom mai face eforturi pe viitor. Clar, eu ca și uh, feministă și uh, eurooptimistă sunt uh, convinsă că trebuie să ne continuăm eforturile, dar în același timp e clar că trebuie să facem asta cu un spirit critic, uitându-ne la ceea ce se întâmplă în piața muncii, uitându-ne la rezultatele obținute la nivel european și nu cred că ar trebui să facem din nou încă o legătură între diferitele teme, pentru că, în fond, doamna comisar uh, le-a prezentat foarte bine în uh, intervenția sa. Acum avem o privire de ansamblu generală pe subiect și întrebarea este următoarea. Un cetățean, o cetățeană europeană, când se termină mandatul acesta, dacă vine și ne întreabă care sunt succesele pe care noi le-am înregistrat în uh, domeniul egalității de gen între femei și bărbați, aș vrea să fiu în măsură să răspund putem să spunem exact ce am făcut noi ca și Comisia Europeană, putem să spunem pe ce teme am lucrat, foarte bine, dar în realitate rezultatele tangibile care ar putea fi într-adevăr percepute de către cetățeni sunt destul de limitate, ca să nu spun chiar că de fapt nu avem niciun fel de rezultat tangibil și am început mandatul cerând uh, o revizuire a directivei referitoare la concediile de maternitate. Și comisia aceasta ne-a spus că se desfășoară o evaluare a activității legislative și că eventual se va retrage această propunere care a fost blocată la Consiliu și că va veni cu o nouă propunere. Bun, munca asta s-a făcut, da, trebuie să recunoaștem, dar uh, am totuși anumite îndoieli. Mă întreb dacă vom fi în măsură, până când se va termina acest mandat, să avem un acord între cele trei instituții, Comisie, Consiliu și Parlament, referitor la directiva pentru concediile parentale. Și în acest sens aș dori să vă întreb, doamnă comisar, care este percepția dumneavoastră din ședințele pe care le-ați avut cu diferiții uh, responsabili la Consiliu pe acest subiect? Considerați eventual că vom ajunge la o poziție comună împreună cu Consiliul? Pentru că, bun, noi ne putem strădui aici cât vrem noi, dar dacă putem avea dezbateri, putem să muncim, dar mi-e teamă că s-ar putea să se întâmple exact același lucru cum s-a întâmplat și cu directiva pentru concediile de maternitate. Adică noi dezbatem, fixăm o poziție a Parlamentului și până la urmă nu servește la nimic, pentru că nu există o poziție comună obținută la Consiliu. Și aș vrea să știu, dacă eventual aveți vreo astfel de informație, doamnă comisar, referitor la acest subiect, ar fi oare posibil am putea eventual să lansăm niște discuții între loc, niște dezbateri în momentul în care Parlamentul va avea o poziție clară pe acest subiect? Pentru că, da, bun, putem avea diferențe de opinii despre felul în care trebuie să fie organizate aceste concedii, cum trebuie să fie plătite, durată, transfer, uh, posibilitate de transfer și așa mai departe. Dar la final e nevoie de o poziție comună care să fie majoritară și care să fie votată în plen. Și dacă poziția aceasta va, până la urmă va fi blocată cu o minoritate de blocaj în Consiliu, pe atunci va fi foarte greu să explicăm cetățenilor acest lucru. Același lucru e valabil și pentru Convenția de la Istanbul. Doamna comisar știe foarte bine că la ultima ședință plenară am avut o dezbatere pe acest subiect. Și acum, ce putem noi din Parlament să facem? Ceva care nu s-a făcut până în prezent, dincolo de dezbatere. Da, dezbaterea am avut-o deja să cerem statelor membre care să, să ratifice. Facem deja acest lucru, dar tare mi-e teamă mie că se va termina mandatul legislativ și nu o să avem o ratificare europeană a Convenției de la Istanbul. Și atunci ce să explicăm noi cetățenilor? Ce s-a întâmplat? Comisia Europeană, instituțiile europene, pe durata întregului mandat legislativ în materie de egalitate femei și bărbați, ce am făcut? Comisia noastră parlamentară insistă, a lucrat, a muncit și am putea chiar să recunoaștem și munca făcută de doamna comisar pe anumite dosare. Da, putem să recunoaștem și acest lucru. Dar dacă de partea cealaltă a mesei avem un consiliu care este incapabil să priceapă sau să înțeleagă că e nevoie de poziții comune pe aceste subiecte, păi atunci cred că vom avea uh, o situație în care nu mai avem nimic altă, solu- altă soluție la schimb decât să fim foarte pesimiști. Eu în continuare sper să mă pot bizui pe comisia noastră, pe munca noastră, pe revendicările noastre și în momentul în care va trebui să dăm dovadă de atitudine critică, să știți la Comisia Europeană că vom face acest lucru, pentru că asta e munca noastră, astea sunt obligațiile noastre ca și parlamentari. Și oricum, în acest sens dorim să continuăm munca pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Daniela Iuta. S-a înscris la cuvântul următor pe listă. E, grație. Mulțumesc. Îi mulțumesc, domnule comisar, pentru că s-a alăturat uh, comisia noastră astăzi. Am uh, două întrebări care vizează subiecte destul de diferite între ele. Doream să vă vorbesc uh, pe de o parte despre evenimente recente, unul s-a produs în uh, urmă cu patru zile, care au concluzii diferite. La, cu patru zile în urmă, la frontiera între Italia și Franța, o femeie însărcinată a fost trimisă înapoi, uh, iar în orele următoare a decedat în urma unei cezariene făcută de urgență. Pe de altă parte însă avem cazul unui ghid alpin francez care a ajutat o migrantă însărcinată care încerca probabil să treacă frontiera, ducând-o la un spital apropiat și din acest motiv a fost acuzat pentru că a introdus uh, această persoană în mod ilegal în țară și uh, riscă o pedapsă de până la 5 ani de privare de libertate. Iată exemple în care nu s-a respectat un drept fundamental, și anume acela de a primi ajutor, mai ales uh, când persoana respectivă e însărcinată, cu consecințe tragice. Înțelegem așadar în ce măsură politicile de primire și găzduire în Uniunea Europeană, nu vreau să intru acum într-o discuție cu alte origini, uh, dar concluzia e că în cele din urmă um, au de suferit persoanele cele mai vulnerabile, precum femeile migrant, femeile însărcinate. Vă întreb care e poziția dumneavoastră în acest sens? Atât în ceea ce privește aceste două întâmplări atât de diferite și ce măsuri dorește să ia Comisia pentru a preîntâmpina um, evenimente de acest gen pentru ca femeile, într-adevăr, să fie protejate și să nu uh, fie nevoite să sufere consecințele negative ale unor greșeli strategice de altă natură. Un alt subiect pe care doream să-l abordez este lupta împotriva violenței la adresa femeilor. Din 1999 nu s-a mai instituit un an european referitor la lupta împotriva violenței la adresa femeilor. Chiar uh, în ultimii ani nu s-a mai luat nicio inițiativă în acest sens. Nu a mai existat un an dedicat acestei lupte. Știm cât de important este acest subiect și cât este de important să dedicăm un an acestui subiect, pentru că în acest fel facem să se vorbească despre subiect și putem încuraja luarea unor măsuri în statele membre putem contribui la sensibilizarea acestui subiect. Uh, din uh, nefericire, zi de zi vedem în presă uh, evenimente, întâmplări care ne reamintesc de acest subiect și, sincer, am obosit să le răspund cetățenilor și mai ales cetățenilor că legea există, legislația există în anumite state, mă refer la statul meu, de pildă, legislația e una bună, însă cu toate acestea nu reușim să evităm producerea anumitor uh, întâmplări, anumitor situații. Trebuie să facem ceva și orice inițiativă care poate fi luată trebuie luată. Nu știu dacă se prevede ceva în acest sens și ce oprește instituțiile să dedice în tocmai un an lupte împotriva violenței la adresa femeilor. Acum are cuvântul doamna Șoirova. Děkuji, vážená paní komisařko, děkuji za to uh, úvodní slovo. Vă mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră din introducere și doresc să vă asigurez că, să vă asigur că dacă uh, mă întâlnesc cu cetățenii în Republica Cehă, aceștia nu uh, se așteaptă să se impună cu forța uh, egalitatea între femei și bărbați. Este o chestiune ce ține de competența societății civile. Noi, femeile, noi, politicienii din aceste țări, trebuie să ne ocupăm. Responsabili sunt, uh, responsabile sunt statele membre, iar Uniunea Europeană face ce poate face la nivelul său, și anume cere să se respecte interzicerea discriminării, cere ca directivele europene să fie aplicate și cred că Uniunea Europeană trebuie să facă acest lucru. Convenția de la Istanbul va fi ratificată de statele membre? Statele membre sunt cele care trebuie să decidă. Eu aș, aș aștepta ca Uniunea Europeană să scoată în evidență că trebuie să se respecte dreptul femeilor la egalitatea de șanse. Pentru mine este foarte important uh, monitorizarea pe care face Institutul uh, pentru Egalitatea de Gen. Monitorizarea trebuie să fie de calitate optimă pentru a putea monitoriza cum stau lucrurile în toate statele membre în ceea ce privește drepturile femeii. În plus, cred că Uniunea Europeană trebuie să le spună statelor membre clar cum pot ajuta femeile atunci când acestea cer să se găsească un echilibru între viața profesională și viața personală. Uniunea Europeană aduce o contribuție economică uh, și finanțe, contribuie de pildă finanțarea creșelor și grădinițelor. Iată că Cam atât în ceea ce privește competențele Uniunii Europene. Cred că mergem pe drumul cel bun. Faptul că nu s-au obținut rezultate imediate mm, arată că trebuie să încurajăm statele membre să continue, pentru că guvernul, cer scuze, răspunderea politică le revine guvernelor. În această luptă pentru un angajament, uh, pentru egalitate de gen între bărbați și egalitate de șanse între bărbați și femei. Până în 2019 s-a spus că Comisia Europeană va servi drept pildă și va spori prezența femeilor în organele de conducere în, ale Comisiei. Nu știu dacă s-a urmărit evoluția acestei inițiative ar putea să fie de mare interes să ne arătați în ce fel Comisia Europeană a promovat prezența femeilor uh, în uh, nivel în posturile de conducere. Mulțumesc acum, doamna Valina. Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua, doamna comisar. Eu aș dori să ne spună, doamna comisar, care sunt uh, măsurile ce vor fi încurajate prin acest pachet de reconciliere a vieții private și a vieții profesionale, pentru că știm că există anumite state membre care au blocat acest subiect și v-aș întreba cum vă putem ajuta noi din comisia noastră? Cum putem să influențăm și eventual să deblocăm acest uh, subiect în acest mandat? Mie mi-e teamă ca nu cumva Consiliul să blocheze acest subiect. Și o a doua întrebare, referitor la Convenția de la Istanbul. Ce putem să facem noi pentru a promova ratificarea acestei convenții de anumite state de membre, chiar și în țara în care există acum președinția prin rotație? Și atunci, care sunt uh, să zicem, cale, care ar fi calendarul pentru o eventuală implementare a acestei convenții. Și aș dori să vă amintesc că Spania a fost una dintre acele țări care a avut o mobilizare imensă în data de 8 martie și asta tocmai datorită, din cauza violenței maciste. Și atunci așteptăm în continuare această directivă pentru egalitatea de gen. E ceva absolut fundamental, ar trebui să fie un subiect promovat, ar fi incredibil să terminăm mandatul acesta legislativ fără o astfel de directivă. Eu cred că mișcările feministe din Europa ne cer acest lucru și s-a văzut clar în ziua de 8 martie că se cere acest lucru cu tărie. Cam atât deocamdată și oricum vreau să vă mulțumesc pentru munca depusă și la final aș avea o rugăminte să încercăm ca în plenară temele abordate de comisia noastră, uh, Comisia pentru Drepturile Femeilor, să nu fie sistematic puse ca și ultim punct de pe ordinea de zi. Și acum doamna Julie Ord. Mulțumesc foarte mult. Da, sunt foarte încântată să ne revedem, doamna comisar. E foarte important să avem acest dialog permanent. Eu am înțeles în politică faptul că egalitatea de gen figurează în tratate, deci toate statele membre prin aderare au semnat tratatele și suntem în secolul 21 și avem proteste masive. Uh, cum ar fi protestele din Polonia împotriva unor legi represive. Eu cred că femeile din întreaga lume ne transmit un mesaj și anume că își doresc o egalitate de gen de plină. Nu își doresc pe așa pe bucățele, uh, cu fărimituri. Eu cred că este important să avem aici o abordare globală, holistică și e destul de clar faptul că și Convenția de la Istanbul este instrumentul obligatoriu cel mai eficient din punct de vedere legislativ împotriva violenței față de femei și de tinere fete. Și atunci, de ce statele membre tergivergează? Nu înțeleg. Aș înțelege dacă am fi, nu știu, în 1950, în 1850, uh, chiar și înainte să mă fi născut eu, înainte de 1950. Dar acum, în secolul 21, nu mai pricep, nu mai înțeleg, pentru că lumea se schimbă, pentru că tinerii Uh, au înțeles care este importanța unei astfel de egalități de gen. Și vreau să vă adresez o întrebare, dar poate pe un subiect un pic diferit. Femeile din comunitatea romă și incluziunea acestora. S-a abordat adineaori subiectul femeilor migrante și lucrurile oribile care se pot întâmpla acestor femei. Însă eu am participat Uh, vineri la o conferință pe tema femeilor uh, din comunitatea Roma și știm că romii sunt una din minoritățile cele mai discriminate aici în Europa. Și lucrurile nu fac decât să se rău, înrăutățească, pentru că au apărut peste tot uh, populism, extremism, naționalism. Și situația comunității Roma, chiar și în circumscripția mea, nu e neapărat foarte strălucită, oamenii sunt speriați. Și la această conferință, la acest congres, am observat că sunt femei care au o cultură imensă, au uh, o atitudine foarte combativă, dar în continuare încă nu au acces la servicii de îngrijire, la sănătate, nu au uh, posibilități de participare la viața publică. Și vreau să vă transmit un mesaj de la acest congres către comisia noastră și către dumneavoastră în mod special, ca să vedem ce putem face în așa fel încât să ne asigurăm că nu mai există o astfel de marginalizare, discriminare față de femeile migrante, față de femeile rome și că uh, își pot spre dobândi nu numai drepturile ce le revin, dar și egalitatea. Mulțumesc! Mulțumesc și acum aș dori să dau cuvântul colegei Zabosca. Mulțumesc, doamna președinte! Vitajte v našom výbore opätovne. Mulțumesc, vă urez bun venit în comisia noastră, bun venit încă o dată. Cred că o, orice melodie pop, de pildă, ar, ar putea să folosească subiectul um, acestei rezolvări a egalității de gen. În urmă cu trei ani am uh, fost raportoare asupra um, ocupării forței de muncă și integrarea dimensiunii de gen în cadrul uh, pieței muncii. Pe baza raportului meu, Comisia a luat, a adoptat o serie de mătu, măsuri care ar trebui să fie pusă în practică. S-a vorbit despre o definiție clară a conceptelor, s-a vorbit apoi despre o definire neutră a locurilor de muncă, s-a vorbit de transparența uh, remunerațiilor și s-a vorbit de anumite sancțiuni, pentru că fără sancțiuni nu vom obține nimic. În raport propusesem, de pilă, să se excludă de la licitațiile publice acele întreprinderi care dau dovadă de un comportament discriminatoriu față de femei când vine vorba de remunerația oferită. Vă întreb dacă am progresat în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor măsuri. Se pregătește un document uh, din partea Comisiei care să ne vorbească de vreun progres. Sunt argumente pe care le prezentăm deja de 60 de ani. De când uh, sunt eu membru al Parlamentului din 2014, deja am uh, vorbit Am vorbit despre egalitatea de gen, am tot uh, reluat aceste argumente la nesfârșit și, sincer, nu am impresia că până acum s-a făcut. Mulțumesc. Now I would like to give the floor. Și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Zoană. Doamnă comisar, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această comisie. Cred că este foarte util să veniți și să discutăm um, față în față și direct problemele care ne confruntăm. Ați avut foarte mare dreptate. Deși Uniunea Europeană uh, a făcut progrese legislative semnificative, totuși rezultatele nu se văd în realitate așa cum ne-am dorit și asistăm în realitate la progrese limitate. Uh, poate că noi facem ceva greșit sau poate trebuie să mm, mergem în uh, teren și să discutăm cu mai multe femei, să vedem care sunt problemele reale și atunci uh, să lucrăm împreună cu acestea și să găsim soluții constructive care pot fi aplicate și astfel eforturile noastre, bineînțeles, în viitor să găsească un progres benefic. Uh, eu vreau să vă atrag atenția asupra mentalității și poate ar trebui să facem, propun, uh, campanii publice cu privire să ne concentrăm atenția asupra mentalităților și asupra schimbării mentalităților, pentru că până la urmă poate este o chestiune și de alegere, de opțiune a femeilor. A discutat mai devreme despre și am participat și eu și aici, dar și în România, la conferințe și la evenimente în ceea ce privește egalitatea de drepturi uh, pentru femeile care lucrează în zona TIC. Și Uh, am luat legătura inclusiv cu mediul universitar și am văzut statisticile, ne-am gândit oare câte femei se îndreaptă către studiile tehnice și atunci trebuie să vedem de ce femeile nu merg spre studiile tehnice. Pe de altă parte, aș vrea să vă mai ridic o problemă esențială. Familiile monoparentale, acolo unde femeia are în îngrijire unu, doi sau trei copii. Poate că noi ar trebui să facem demersuri suplimentare pentru susținerea acestor doamne, pentru că vorbim despre echilibru între viața profesională și uh, viața personală. Vă întreb eu, câte eforturi trebuie să facă o femeie, poate un efort triplu, poate un efort dublu, ca să poată să aibă o carieră de succes, să asigure un viitor corespunzător copiilor, dar să-și uh, acorde și timpul pentru copii, mai ales când vorbim de familiile monoparentale și când acasă nu există cealaltă jumătate a familiei cu care uh, copiii își pot petrece timpul. Deci aș vrea să ne aplecăm atenția asupra familiilor monoparentale, să găsim soluții constructive. Uh, de asemenea, cred că vorbeam mai devreme despre campanii publice, cred că este, um, este necesară o campanie publică de informare, de conștientizare și în ceea ce privește echilibrul profesional dintre viața personală și viața profesională a femeilor. Și iarăși mă întorc la mentalități nu în ultimul rând aș vrea să uh, discutăm sincer cu privire la statutul femeilor din zona rurală. Vă întreb eu, putem să vorbim despre egalitate de șanse, egalitate de drepturi atunci când avem uh, în vedere o femeie care trăiește într-o zonă rurală, care nu are apă curentă, nu are gaz, uh, nu are infrastructură, nu are o infrastructură corespunzătoare ca, ca, uh, uh, cu ajutorul căreia să poată să asigure transportul ei sau al copiilor către instituțiile de învățământ. Și atunci, mi se pare că nu vorbim despre o, despre o egalitate de gen reală și nu vorbim despre condiții egale între o femeie care trăiește într-o zonă rurală și într-o zonă urbană. De aceea, doamna comisar, uh, părerea mea și vă rog să țineți cont de ea este că nu putem să discutăm acest lucru doar în comisia femm ci trebuie să conlucrăm toate comisiile de dezvoltare regională comisia de dezvoltare eh, agri și dezvoltare rurală poate libe și toate celelalte comisii trebuie să conlucrăm și trebuie să găsim soluții comune constructive atunci când vorbim despre drepturile femeii pentru că nu depinde doar de noi. Eh, în ultimul rând aș uh, dori să ridic problema alocației pentru copii. Alocația pentru copii care este foarte diferită de la o țară la alta. Sigur, poate este o propunere avangardistă, dar totuși vorbim despre drepturile femeii și atunci când vorbim despre drepturile femeii este imposibil să ne gândim la copii. Propunerea mea ar fi uh, să ne gândim la o egalizare a alocației, să fie o alocație unică în toate statele din Uniunea Europeană, pentru că copiii sunt și cei care trăiesc într-un stat în curs de dezvoltare sau mai puțin dezvoltat, cât copiii sunt și cei care trăiesc într-o țară dezvoltată din Uniunea Europeană. Și atunci, desigur, că venim în sprijinul femeilor dacă alocația copiilor va fi aceeași, va fi egală, indiferent de statul din care copilul provine. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna Zoană. Și acum, doamna Rogovska. Mulțumesc foarte mult. Doamnă comisar, înainte de toate să îmi cer scuze că nu am fost uh, prezentă de la început, dar am fost la altă comisie unde se votase un text al meu. Înainte de toate doresc să mă alătur antevorbitoarei a fost o lungă listă a ce trebuie să facem pentru femei, deși de mulți ani ne asigurăm că se promovează egalitatea de gen. Am făcut multe, dar mai e încă mult de făcut. Iar Uniunea Europeană e un loc unde aceste politici sunt promovate, sunt vizibile și se reflectă în legislație. Însă ne putem întreba dacă într-adevăr se transpune tot ce noi descriem aici atât de frumos, dacă într-adevăr se concretizează în practică. Și din acest punct de vedere doresc să vă mulțumesc călduros pentru acest pachet referitor la uh, armonizarea între viața personală și cea personală. Sună frumos, uh, dar a venit vorba acum să totuși uh, pe lângă vorbele rostite să urmeze și fapte. Acum, în ceea ce privește legiferarea privind femeile pe, în câmpul muncii, trebuie să facem ceva în plus pentru egalitatea de șanse, să nu ne limităm doar la piața muncii. Egalitatea de gen este umbrela sub care trebuie să se desfășoare totul acest uh, regulament e foarte important pentru că poate asigura, într-adevăr, uh, armonizarea între viața personală și cea uh, profesională și să evite această dublă împovărare a femeilor, ca femeile să nu mai aibă ca alternativă doar munca cu jumătate de normă sau să rămână acasă. Unii cred că femeile pot lucra acasă și în același timp să aibă grijă și de copii. Femeile sunt împovărate practic de două ori și e nedrept. Este important să existe într-adevăr o armonizare între activitatea acasă și activitatea în câmpul muncii. Vorbim uh, de Um, diferite modele de îngrijire a copiilor, pentru că, într-adevăr, o mare parte a îngrijirilor acordate copiilor uh, e acasă. Și vă mulțumesc că s-a ținut cont uh, de această realitate. Această propunere se concentrează pe punerea în aplicare a inițiativelor legislative. Pentru că este foarte important ca toate aceste drepturi despre care vorbim să fie puse în aplicare și în practică. Mulțumesc, doamnă Kozlovska. Și acum îi dau cuvântul doamnei comisar pentru a răspunde la multe întrebări. Da, au fost foarte multe idei uh, de asemenea, foarte multe propuneri pline de inspirație, nu doar întrebări. Acest uh, dialog este întotdeauna pentru mine o sursă de inspirație și o motivație pentru a continua să lucrez. Doamnă Garcia Perez, cred că suntem de acord, împărtășim practic aceeași frustrare, așa cum a spus și doamna Zoană, de altfel, uh, că nu vedem suficiente rezultate concrete. Cred că trebuie, de asemenea, să apreciem procesul în sine, drept uh, un obiectiv. Pentru că, haideți să vedem cum stau lucrurile în Europa. Firește, în uh, anumite state membre asistăm la un regres. Vedem cum vechile modele revin. Am auzit, de pildă, din partea unui reprezentant al unui uh, stat membru, că ar fi bine ca femeile să înțeleagă că locul lor e la bucătărie. Era o afirmație care venea din partea unui reprezentant ales care promova să deschis aceste idei în campania electorală. Nu încerca nici măcar să ascundă aceste idei, ba din potrivă le promova și a fost ales în cele din urmă ne arată clar, așa cum a spus și doamna Șoidrova, Uniunea Europeană ar trebui să vorbească cel mai tare și să apere aceste valori. Să continue cu ideile și cu politicile de egalitate de gen. E adevărat, în statele membre ne putem aștepta la evoluții surprinzătoare, însă Uniunea Europeană e întotdeauna aici. Nu vreau să vă reamintesc despre protestul trecut din Polonia, Uh, protestul la care toată lumea s-a îmbrăcat în negru uh, și eu am venit uh, în Parlament și eram îmbrăcată în negru și am fost acuzată că nu am fost neutră, pentru că Uniunea Europeană nu are o competență aici și trebuie să dea dovadă de neutralitate. Cum pot eu, ca femeie, să rămân indiferentă, să rămân neutră? Sunt femeie, și sunt comisar. Și cred că este important, așadar, ca Uniunea Europeană să se poziționeze ferm deja e un rezultat pe care l-am atins, haideți să-l apreciem și să continuăm pe acest făgaș. Și eu sunt frustrată uneori că uh, înrostim prea multe vorbe și prea puține fapte urmează. Când am discutat cu reprezentantul Austriei despre uh, discrepanțele în ceea ce privește veniturile femeilor și bărbaților, uh, da, s-a recunoscut existența problemei, însă nu s-a oferit nicio soluție rezultate tangibile. Clar, uh, inițiativele legislative și sunt de acord cu ultima vorbitoare, și anume că este absolut important ca inițiativele și actele legislative să se pună în aplicare. Noi finanțăm campanii, sprijinim organizații ale societății civile uh, lucrăm uh, pe multe fronturi, poate că rezultatul nu e întotdeauna vizibil, însă efortul e acolo. Vreau să scot în evidență că trebuie să avem o abordare un pic de sandwich. Noi, politicieni, lucrăm de sus, însă societatea trebuie să își durească schimbările. Și acum când vine vorba de zonele rurale și femeile din comunitățile minoritare, aud adesea din partea femeilor că își doresc uh, ca viața lor tradițională să rămână neatinsă, nu-și doresc schimbările. Se plâng mereu că au o viață grea, că trebuie să facă mai multe lucruri deodată, că bărbații, și îmi cer scuze acum uh, bărbaților care se află sală, că bărbații nu le ajută și primim date statistice care arată că aceste femei duc o viață foarte grea, dar nu își doresc schimbările. Și trebuie să ținem cont de acest lucru, că există o parte a societății unde femeile nu doresc uh, nicio schimbare și că va fi mult mai greu să schimbăm mentalitatea acestei părți a societății și va fi nevoie de mai mult timp. The maternity leave pentru a deveni mai concretă, am uh, retras directiva privind uh, concediul de uh, maternitate pentru a înlocui cu o altă propunere. Doamna Garcia Perez m-a întrebat de asemenea în legătură cu situația din Consiliu. Ei bine, aceasta este următoarea. Dorim să ajungem la adoptarea adop- abordării generale în data de 21 iunie în acest an și colega mea Tocmai s-a albit la față pentru că este responsabilă pentru acest lucru, însă cred că va fi posibil dacă indicăm un posibil compromis din partea Comisiei să fie adoptate abordările, abordările generale. Suntem deschiși să acceptăm un compromis care să nu elimine obiect, obiectivul acestei directive. Anumite state membre au o problemă cu perioada de patru luni, își doresc ca aceasta să fie redusă la două luni, ceea ce uh, mie nu îmi convine dacă pot să exprim poziția Comisiei. Alte state membre au o problemă cu definirea uh, concediului de uh, boală pentru că în sistemele lor nu, nu sunt acceptate asemenea categorii de plată. Există sisteme care funcționează altfel și au impresia că intervenim în caracterul unic al asigurărilor sociale din statele membre care țin, țin de prerogativele lor și unde diferite chestiuni sunt rezolvate într-un mod specific. Deci va trebui să găsim o soluție de compromis, o formulare care să garanteze această țintă Uh, de a susține din punct de vedere financiar uh, diferitele familii, însă într-un mod care să fie acceptabil de toate statele membre. Și mie mi se pare că acesta va fi cel mai dificil moment. Uh, unor state mem- uh, membre nu le place de asemenea vârsta de 12 ani, vârsta copiilor, o vârstă uh, susținută de asociațiile care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii, care uh, au spus că dacă li se va impune acest lucru, vor da faliment multe dintre ele sau cel puțin le va îngreuna viața dintr-o multitudine de motive pe care nu am timp să vi le prezint acum. Dar cred că există posibilitatea găsirii unor uh, compromisuri rezonabile și considerăm că este posibil ca în iunie abordarea generală să fie, să fie adoptată și mi-aș dori ca până la sfârșitul mandatului meu această abordare să fie adoptată, pentru că eu sunt convinsă că atât măsurile sau un mix de măsuri legislative și non-legislative vor da rezultat. Și când discutăm chestiunea, când, când discut cu ministrii de resort uh, chestiunea diferenței uh, de plată între bărbați și femei, aceasta este o chestiune de asemenea foarte importantă și uh, s-a ajuns la o schimbare de 180 de grade când vine vorba de buget. Am transmis o scrisoare a tuturor miniștrilor de resort cerându-le să, real, să realoce fondurile, dacă este posibil, fondurile europene pentru a, le, pentru a dezvolta serviciile um, care să fie disponibile uh, părinților și mam, uh, mamelor care sunt singure când vine vorba de mame care trebuie să-și crească singure copiii, discutăm despre fenomenul sărăciei și este absolut esențial să ajutăm aceste mame pentru a le ajuta să supraviețuiască până la urmă. Îmi cer scuze dacă sunt prea patetică. În ceea ce privește Convenția de la, de la Istanbul, nu este deloc ușor pentru că știți că ne-am dorit ca Uniunea Europeană să aibă cât mai multe competențe. Însă, acest lucru înseamnă că există totuși o limitare impusă de prevederile tratatelor când vine vorba de competențele Uniunii Europene și există probleme serioase într-o seri, în câteva state membre. În continuare, 11 state membre nu au ratificat această convenție și în anumite state membre există indicii că a fost uh, începută o dezbatere ideologică, ceea ce eu nu pot înțelege pentru că este vorba de sănătatea și viața uh, viața copiilor și copiilor și mă întreb uh, care ce caută ideologia din acest punct de vedere. Însă ați fi surprins să auziți argumentele vehiculate, faptul că printr-o portiță din spate s-ar introduce un al Uh, treilea gen sau se afirmă că dictăm, impunem educație sexuală în uh, școli și asemenea argumente. Nu este vorba de așa ceva. Și avem trei probleme. O problemă lingvistică. În, în anumite limbi nu există o diferențiere între sex și gen. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Există o influență din acest punct de vedere un alt aspect lingvistic important în anumite traduceri. Există traduceri proaste ale textului Convenției de la Istanbul care permit anumite interpretări greșite a textului respectiv și am întreprins deja pașii necesari pentru a îndrepta situația și, în al treilea rând, interpretările greșite intenționate, pornind de la motive um, ideologice și de apărare a familiilor tradiționale. Eu întotdeauna am apărat uh, familia, însă să, rec- să recurgem la uh, tradiție pentru a apăra familiile tradiționale în care femeile și copiii sunt bătuți, mi se pare puțin exagerat. Și o să vizitez uh, statele respective, o să mă implic uh, personal în, campanii, în, campa, în campania, campaniile de um, care cer uh, adoptarea Convenției de la Istanbul. Dacă doriți să participați și dumneavoastră, sunteți invitate. Există probleme în Bulgaria, Slovacia, Letonia și Croația. În acest moment, însă, Mă aștept ca și în țara mea să fie dezbaterea prinsă și o invit pe doamna Șoidrova să mă ajute dacă dorește acest lucru. Trebuie să recunosc că nu mă așteptasem la asemenea discuții. Chiar sperasem că Convenția de la Istanbul va fi înțeleasă ca atare, o propunere legislativă foarte utilă pentru a combate violența împotriva femeilor, însă, din păcate, nu așa stau lucrurile. În ceea ce privește cazul amintit de doamna Iuto, vă asigur că o să, ex- o să încerc să înțeleg ce s-a întâmplat. Nu mă pot referi la un caz concret, însă pot să întreb uh, care au fost acțiunile autorităților uh, responsabile. Știți că, printre altele, rolul Comisiei este de a avea propuneri legislative și am un interes legitim din acest punct de vedere. Va trebui să văd dacă directiva privind drepturile victimelor a fost respectată sau nu. De asemenea, există reguli privind tratamentul special de care trebuie să se bucure persoanele vulnerabile și femeile însărcinate fac parte din această categorie. Există niște norme speciale de care trebuie să se bucure Um, această categorie specială de, de persoană și în contextul uh, cererii de azil. Perso- acești oameni, aceste persoane trebuie să se bucure de anumite condiții specifice. Deci o, o să examinez acest caz, însă nu vă pot promite că voi schimba ceva concret acum. Însă este o situație care o să-i dedic cu mai mare atenție. Din păcate, aceste tragedii uh, pot fi folosite ca un precedent, un precedent la care mă pot referi în discuțiile purtate cu statele membre, tocmai pentru a cere ca aceste precedente să nu se repete. Când vine vorba de violența îndreptată împotriva femeilor, anul trecut a fost dedicat unui set de acțiuni de a combate această violență. Am, am avut mai multe campanii de informare, am organizat mai multe evenimente, colocvii, finanțăm mai multe proiecte din statele membre, uh, proiecte care se adresează uh, tinerilor, băieților. În Italia, de exemplu, este un proiect care implică diferite uh, cluburi sportive sunt implicați și uh, regizori, realizatori de filme, deci anul trecut am avut un spectru larg de acțiuni în acest sens. Și mulți dintre dumneavoastră v-ați dorit ca un asemenea an să fie dedicat uh, combaterii violenței împotriva femeilor, însă această muncă intensă trebuie să continue, pentru că, din păcate, acest fenomen nu a fost uh, eradicat și cred că trebuie să investim mai multe eforturi, mai multe fonduri și pentru a oferi ajutor practic. Nu există suficiente adăposturi, de exemplu. În foarte multe state membre există o deficiență din acest punct de vedere și uh, pentru a o îndepărta, fondurile sunt uh, importante. Deci va trebui să susținem și asemenea evoluții și este o sarcină care îmi revine mie personal și în contextul viitorului cadru financiar multianual pe care va trebui să-l adoptăm după 2021. Și dacă nu vom reuși să integrăm această politică, să garantăm finanțarea unor acțiuni concrete în cadrul financiar multianual, vom da greș și în următorii șapte ani. Și uh, dumneavoastră mă puteți ajuta din acest punct de vedere și aș saluta orice propunere din partea noastră privind Um, locurile unde este nevoie de mai multă uh, finanțare. Există proiecte pe care le putem finanța direct din programul dedicat uh, justiției, dar există posibilități de finanțare și din fondurile din Fondul European Social. Deja de pe acum, dar și în, uh, viitorul cadru financiar multianual, aceste fonduri ar fi foarte utile pentru atingerea obiectivelor noastre și este nevoie de investiții, de exemplu, pentru construirea adăposturilor respective și pentru construirea uh, centrelor de îngrijire uh, socială. Și sunt de acord că nu se... Sunt de acord din nou cu doamna Iuto că trebuie să fim mai uh, um, ferm când vine vorba de implementare și de respectarea cadrului legislativ. Doamna Ișoidrova, acum, într-adevăr, după cum am spus deja, Uniunea Europeană ar trebui să ridice foarte sus uh, acest standard. Nu ar trebui să fie prea uh, ezitantă în uh, promovarea acestor valori. Însă problema este că problema nu este uneori că aceste valori sunt relativizate și tocmai pe acest punct trebuie să fim foarte ferme. Egalitatea de gen este prevăzută nu doar de către tratate, dar este o plusvaloare pentru societatea noastră. Însă după cum am spus, este nevoie de o cooperare de tip sandwich, de sus și de jos. Există o sarcină care revine politicienilor de sus, dar avem nevoie și de aceste mișcări de jos în sus. Și eu, în calitate de uh, comisar, uneori uh, am, uh, am îndoiel dacă cei, sunt, uh, cei care sunt uh, acuzați de hărțuire sexuală au șansa de a se ap, uh, apăra. Uh, Trebuie să am și această uh, perspectivă. Pe de altă parte, uh, ce se întâmplă pe străzile din Madrid și din uh, Varșovia trebuie să ne deschidă ochii că ceva nu este în regulă, că societățile noastre trebuie să se schimbe. Nu invit pe nimeni să iasă în stradă, însă cred că aceasta este frumusețea unor societăți uh, democratice și deschise. Și dacă tot uh, discutăm despre societăți uh, deschise și campanii, poate știți că acum petrec uh, foarte mult timp uh, implicată în acest uh, scandal Facebook. S-a, s-a întâmplat ceva foarte grav. Anumite companii vă colectează datele personale, vă creează un profil și vă pune într-o categorie pornind de la un algoritm, după care începe să vă manipuleze voința, preferințele elect- electorale și așa mai departe. S-ar putea să nu pară atât de relevant pentru subiectul nostru de astăzi, însă vă rog să mă credeți, e un lucru foarte relevant, pentru că dacă pe viitor această practică va continua, este foarte posibil ca cei care apără vechile tradiții vor câștiga din ce în ce mai multe alegeri și cred că trebuie să fim foarte precauți pentru a ne proteja valorile fundamentale, nu doar uh, libertatea electorală și uh, libertatea indivizilor de a se bucura de un adevărat liber arbitru, și uh, trebuie să, să apărăm egalitatea, nediscriminarea și alte valori fundamentale din societățile noastre. Este o chestiune foarte serioasă de care trebuie să ne ocupăm nu doar din perspectiva protecției datelor cu caracter personal, Desigur, trebuie să, să, să vedem că prevederile sunt respectate, să impunem sancțiuni și va trebui să vedem cât de mult a fost uh, afectat procesul democratic din societățile noastre de acest scandal. Voi uh, examina în mod specific și problema discriminării, pentru că mi se pare că va fi nevoie de anumite acțiuni din acest punct de vedere. Și există o legătură și cu situația și poziția femeilor în epoca digitală. Îmi promisesem să am, o, să am un răspuns mai sistematic, însă vedeți că intru și în alte domenii. Și revenind la domeniul digital, cele spuse de doamna Șoidrova, indicatorii în împărtășirea celor mai bune practici sunt de asemenea importante. Uh, sondajele efectuate de Eurobarometru ne arată că există noi date privind modul în care este percepută în anumite state membre violența împotriva femeilor, respectiv gradul de toleranță vis-a-vis -vis de această violență și există o corelare între gradul de toleranță care există într-o societate și uh, violența care se manifestă împotriva femeilor. Există în continuare probleme, diferențe din punctul de vedere al uh, plății uh, paritare între femei și bărbați și poziția femeilor în, condu- în poziții și uh, femeile în poziții de conducere. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Valina pentru ajutorul pe care mi l-a oferit în legătură cu Convenția de la Istanbul și este un apel pe care vi-l lasez uh, um, tuturor. Dacă uh, aveți nevoie de informații privind uh, reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie în, în propriul dumneavoastră stat, vă stau la dispoziție și, doamna Ward, sunt de acord că femeile rome sunt afectate mult mai grav și încercăm să le ajutăm și prin fonduri europene. Există un proiect care este un program uh, comun la care participă Comisia Europeană și Consiliul Europei privind accesul la justiție a femeilor uh, rome. Știu că este un proiect uh, în implementare în cinci state membre, uh, Bulgaria, Grecia, um, Italia, Irlanda și România. Există multe proiecte care se desfășoară în state membre unde există o, un număr important a membrilor comunității Roma și multe dintre aceste proiecte sunt dedicate femeilor. Roma și sunt, și sunt sigură că aceste proiecte ar trebui să ajute nu doar femeile, dar și copiii uh, romi, care și ei au o, o problemă din punctul de vedere al accesului la educație, educație care este esențială pentru uh, viitorul acestor uh, copii. Și există exemple numeroase cu proiecte extraordinare care ajută uh, femeile rome. În Bulgaria, de exemplu, am văzut că există un proiect foarte bun pentru a îmbunătăți accesul femeilor rome la serviciile de sănătate. Aș putea să vă ofer detalii și mai concrete, însă nu avem prea mult timp, însă vă pot transmite în bilateral mai multe informații. Doamna Zaborska, acum. În ceea ce privește diferențele salariale, vă mulțumesc pentru ce le spuse de dumneavoastră. Dacă nu avem și sancțiuni, atunci înseamnă că nu avem nici acțiuni. Și tocmai de aceea, în uh, versiunea reformată a directivei referitoare la egalitatea de gen, ne-am gândit și la sancțiuni. Eu cred că e lucrul cel mai bun să propunem niște amendamente care să introducă două aspecte. Pe de o parte, sancțiuni și, pe de altă parte, obligația de transparență. Pentru că noi am recomandat transparență. Da, bun, e o lege de tip soft. Recomandările sunt undeva la jumătate de drum și nu știu dacă funcționează, însă acum o să vedem dacă vom reuși încă în acest mandat să propunem legislație. Însă munca analitică e deja realizată și cu siguranță poate fi preluată și continuată. Ceea ce putem face acum este să avem o recomandări către statele membre pentru a spori standardele în ceea ce privește organismele de conducere și organismele care se ocupă de egalitatea de gen. Dacă ești o femeie și suferi din cauza diferenței salariale, afli că ești plătită mai prost decât un coleg bărbat și dacă nu ai banii sau șansa să mergi în instanță, ar trebui să existe cineva care să te ajute, dar în multe țări aceste femei sunt fără ajutor. Și cred că ar trebui să avem astfel de organisme de promovare a egalității de gen pe care vreau să le propun și acestea să aibă posibilitatea să reprezinte interesele femeilor în cazuri, uh, mă gândesc în instanță, aceste organisme pot promova niște standarde mai ridicate și uh, vrem să facem deja această standardizare care să fie pregătită pentru săptămâna, pentru săptămâna, în luna viitoare. Însă, cum spuneam, uh, e legislație soft și a fost nevoie de o muncă analitică foarte puternică. Tot în ceea ce privește diferențele salariale, evident, aici e vorba și de tipul de munci uh, și posturi Um, tipul acesta de posturi poate duce în cascadă la diferențe salariale. Am înțeles că există 20% din angajați care sunt femei, dar dacă să ne uităm în anumite sectoare, dacă ne uităm în ce poziții se află, nu se află la nivel de decizional. Și mă gândesc că bine ar fi să vină comisia cu această agendă pentru competențe care să acopere și această nevoie de reprogramare a preferinței acordate de fete uh, față de anumite studii și anumite domenii. Și tot la cele spuse de doamna Zoană, apoi campanii publice de uh, sensibilizare. V-am menționat uh, acest scandal pe Facebook. E important să nu uităm faptul că uh, de multe ori ceva invizibil împinge de la spate societățile noastre și nu știm exact ce e. Tocmai de aceea e nevoie de o atitudine proactivă, de campanii și măsuri proactive. Și nu avem suficiente femei în industria digitală, nu avem suficiente femei în mass media, nu avem și nu avem uh, suficiente femei în tot ceea ce formează opinia publică și mai avem în continuare multe de făcut. Un fel de revoluție digitală și nu uitați nici inteligența artificială, care ar, dacă e bine utilizată, va fi adevărată șansă pentru femei. Dacă nu lucrăm bine pe acest lucru, vom crea chiar și mai multe diferențe, discrepanțe și va fi o greșeală și pentru femei și pentru cei care în momentul de față au oarecare formă de handicap. Mi se pare ciudat să trebuiască să spun femei și persoanele cu handicap, ca și cum ar fi același tip de categorie. Dar asta e. Dacă pierdem ocazia, ratăm ocazia de a profita de ocaziile, de șansele oferite de inteligența artificială, așa va fi. Și a trebuit să lucrăm pe toate aceste posibilități și să sincronizăm diferitele niveluri de intervenție. Statutul femeilor în zonele rurale, cred că am vorbit despre asta. Vă mulțumesc pentru ceea ce m-ați spus. Am să merg cât de curând la Comitetul Regiunilor ca să explic exact uh, șablonul nostru de gândire și politicile, politicile noastre referitor la egalitatea de gen. După cum spuneam, trebuie să ne concentrăm pe noul buget și să nu pierdem această șansă de a avea și finanțare pe măsură la noul buget. Apoi, alocațiile. Va trebui, sporirea eventuală a acestor va trebui să mă mai gândesc, pentru că asta e și în continuare un subiect de competența statelor membre. Apoi, doamna Koslovska, acoperit, dacă nu mă înșel, deja unele din elementele pe care le-ați evocat. Vreau să vă mulțumesc că ați vorbit despre acea capcană a muncii cu jumătate de normă, pentru că asta reiese din toate statisticile. Și anume, că dacă femeile se află într-o situație în care lucrează mai puține ore, sunt nu numai că mai puțin plătite, dar de fapt, în la urmă, fac aceeași muncă. Și e un lucru foarte interesant, dacă nu mă știu, poate v-am mai spus deja. Am făcut o analiză, un studiu în ceea ce privește procentul de femei angajate și, procentul, și diferența salarială. Cu cât lucrezi mai mult, cu atât mai mare e uh, discrepanța, uh, deci diferența salarială. Și uh, Cred că asta vine și de la faptul că există aceste contracte cu jumătate de normă. Da, e clar că sunt niște situații foarte nesănătoase în acest sens. Nu vrem să punem un accent atât de puternic pe locurile de muncă cu jumătate de normă, ci mai degrabă să avem forme noi, forme moderne de muncă din nou, inteligența artificială va sosi și ne va schimba uh, șablonul de muncă și trebuie să fim pregătiți, să nu pierdem șanse pentru uh, femei. Văd că doamna președinte începe să se <laughs> neliniștească și să se enerveze. Cred că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. În orice caz, vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Thank you. Thank you, Commissioner Jourova. For... Mulțumesc, doamnă comisar Iurova, pentru această bună cooperare. Noastră ați răspuns la mare parte din la toate întrebările deputaților. Ați răspuns foarte bine. Însă mai avem încă un punct pe ordinea de zi. Și de aceea nu mai avem acum timp suficient la dispoziție. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult și cu siguranță ne vom revedea pe viitor, pentru că vom mai avea în continuare multe de făcut.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 Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, echilibrul pentru părinți și îngrijitori, echilibrul între viața privată și profesională. Considerăm astăzi, analizăm uh, proiectul de aviz și vreau să dau cuvântul doamnei Agnieszka Kozlowska pentru a prezenta avizul. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să încep în felul următor. Propunerea acestui pachet referitor la echilibrul dintre viața profesională și cea privată e un document care înlocuiește o directivă din 2010 referitoare la concediile uh, familiale. Noi suntem uh, răspunzători de aviz. Printre propunerile comisiei, după părerea mea, două sunt cele mai importante. În primul rând, sporirea echilibrului între bărbați și femei pe piața muncii. În ceea ce privește aceste propuneri, de pildă, faptul că concediul parental nu poate fi transferit, transferat, îmi cer scuze, și ideea contribuțiilor pentru a încuraja bărbații să profite de pe urma acestui concediu. Propunerile trebuie privite drept o investiție pe termen lung care în cele din urmă va duce la îmbunătățirea situației femeilor pe piața muncii, va, le va spori independența și va duce, după părerea mea, și avantaje economice, pentru că vor fi prezente mai multe femei pe piața muncii. Aș dori de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că propunerea în uh, discuție vorbește despre drepturile taților și sarcinile care revin în rândul uh, familiei. Propunerea ar putea, prin urmare, spori implicarea bărbaților în familie, introducând concediul uh, paternal, care ar uh, deveni obligatoriu în statele membre. În continuare, drepturile individuale la concediu, patru luni pentru tată, patru luni pentru mamă, fără posibilitatea de a transfera aceste drepturi. În acest fel, vor putea beneficia de această directivă mai multe persoane. Și am făcut trimitere la acest lucru în avizul meu. În continuare, în amendamente am abordat câteva elemente esențiale. Firește, îi invit pe toți colegii să înainteze amendamente. Nu aș dori însă ca acest aviz să devină mult prea ambițios. Nu am dorit să repetăm situația cu care ne-am confruntat în ceea ce privește directiva privind concediul de maternitate. Știm că la Consiliu atitudinea diferă față de acest subiect și noi ne dorim ca propunerea Parlamentului să ajungă la negocieri. Nu doar aceste două propuneri, așadar faptul că nu se poate transfera concediul parental și, în al doilea rând, acordarea unei indemnizații corespunzătoare în timpul concediilor o indemnizație echivalentă cu indemnizația în concediul uh, de boală, de pildă, ci propunerile care vizează IMM-urile, de pildă, sunt de asemenea importante. Majoritatea acestor întreprinderi sunt uh, conduse de femei și vrem, prin urmare, să protejăm acest tip de întreprinderi. În avizul meu, nu am uh, făcut propuneri speciale pentru aceste IMM-uri. Doream să atrag atenția asupra caracterului lor specific. Trebuie să ne gândim și la acest gen de întreprinderi din statele membre. Pentru că acestea sunt punctele cele mai importante. Doream uh, să invit uh, colegii, după cum am spus deja, să prezinte amendamente la această directivă și aș dori să vă invit, înainte de toate, să sprijiniți propunerea pe care am înaintat. Obiectivul nostru este egalitatea între bărbați și femei, paritatea, o mai bună prezență a femeilor pe piața muncii și eliminarea barierelor cu care se confruntă femeile în câmpul muncii și să sporim de asemenea posibilitățile pe care le au bărbații să se ocupe de copii. Atât în ceea ce privește concediul oferit îngrijitorilor, după părerea mea, propunerea comisiei e potrivită. Nu aș vrea să propun schimbări. Mulțumesc. Acum dau cuvântul Îmi dau cuvântul mie, pentru că sunt raportare din umbră. Gheara Pagrân. Doresc să mulțumesc doamnei Kozlovska pentru acest proiect de aviz. Eu cred că e o bază de lucru foarte bună pentru munca noastră viitoare, pentru că este foarte important, așa cum a spus și doamna comisar Iurova, ca în acest mandat uh, să avem în continuare posibilitatea să luăm o decizie definitivă în ceea ce privește echilibrul între viața privată și cea profesională. Pentru că ar fi un rezultat foarte important pentru munca noastră comună împreună cu Consiliul și Comisia. și ar trebui de asemenea să ne punem de acord și asupra uh, caracterului netransferabil al concediului uh, parental. E foarte important ca și femeile și bărbații să participe pe un picior de egalitate la acest proces. Și dacă reușim să obținem un acord pe acest punct, eu cred că va fi un lucru foarte, foarte bun. Acum, în același timp, aș dori să vă atrag atenția asupra următorului caz. Există, deci, familii monoparentale în care nu există decât un singur părinte care se ocupă de copii. Nu e vorba de părinți uh, divorțați sau care s-au despărțit. Uh, în momentul în care aceștia sunt divorțați sau s-au despărțit, nu au pot să se sustragă obligațiilor parentale. Dar sunt familii în care doar un singur părinte există pentru a se ocupa de copii și pentru acele cazuri trebuie să prevedem anumite derogări. Apoi, remunerarea. Uh, trebuie să uh, ajungem la o poziție comună în acest sens. Comisia noastră va trebui să ceară ca toate tipurile de concedii să fie remunerate și Comisia propune să fie remunerate toate aceste concedii cu caracter familial ca și uh, concedii de boală. Dar mă gândesc că poate vom reuși să ajungem la un amendament de compromis aici, pentru că în ceea ce privește uh, concediile de boală, uh, remunerarea e foarte diferită în funcție de statele membre. Unele state membre prevăd o remunerare până la 25%, altele până la 100%. Tocmai de aceea va trebui să ajungem la un acord, uh, eventual o soluție diferită, 75% uh, sau 85% din salariu. Apoi, preavizul, notificarea înainte de a putea uh, să-ți iei concediul acela de paternitate sau concediul de îngrijitor. Uh, trebuie să avertizezi uh, eu sunt de acord cu cei care spun că acest preaviz este ceva util pentru angajator. Dar trebuie să ne gândim foarte bine și să vedem oare în toate cazurile se, se poate uh, oferi un astfel de preaviz. Dacă e un caz de boală, evident, uh, sau cazuri de forță majoră, e clar că nu pot să avertizez cu mult timp înainte. Și atunci uh, s-ar putea să existe dificultăți pentru a putea înainta sau a notifica un astfel de preaviz. Apoi, exigențele referitoare la vechime la locul muncii, ca să ai dreptul la astfel de concedii. Directiva prevede o perioadă de vechime de un an, deci trebuie să fi lucrat într-o întreprindere timp de un an de zile ca să ai dreptul la astfel de concedii. Dar nu e foarte clar dacă aceste perioade de vechime pot fi acumulate. Cineva care ar lucra în mai multe întreprinderi, lucru care evident va complica lucrurile și mă gândesc că ar trebui poate să obținem o astfel de acumulare de vechime uh, pentru aceste concedii. Apoi, dreptul de a solicita un astfel de concediu într-o întreprinderi mici și foarte mici. Înțeleg că acolo s-ar putea să existe anumite dificultăți uh, pentru întreprinderi foarte mici care să trebuiască să se organizeze altfel în momentul în care este solicitat un astfel de concediu. Dar eu cred că IMM-urile n-ar trebui să aibă așa de multe dificultăți pentru a se organiza. Apoi, dreptul prevăzut pentru angajator de a amâna acordarea acelui concediu parental. Trebuie ca răspunderile uh, angajatorului să fie totuși încadrate, limitate, pentru că nu putem să, o persoană nu poate să depindă de bunăvoința angajatorului său. Și în acest sens, e clar că trebuie să avem o poziție comună. Iată, cam atât. Asta era tot ceea ce vreau să vă spun. Și acum am să dau cuvântul și celorlalți colegi, celorlalți raportori din umbră. Doamna Beseră, mai întâi. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă îmi permiteți, dincolo de mulțumirile pe care vreau să le adresez doamnei Coslosca pentru munca depusă și văd că o muncă meticuloasă și bine orientată, nu pot decât să spun că salut acest text și că tot ceea ce este esențial din punct de vedere tehnic uh, este cuprins în text și poate servi drept uh, pentru, poate să pară un lucru foarte tehnic, dar dacă îmi permiteți, aș face o analiză sau o, aș pune întrebarea ce, care sunt obiectivele noastre, despre ce anume discutăm, care este aș spune eu, trecutul Comisiei noastre pentru drepturile femeilor în ceea ce privește obiectivul acesta triparental. Aici se numește, într-adevăr, egalitate sau echilibru între viața familială și uh, uh, cea profesională. Însă ideea este să avem o egalitate uh, între părinți și restul categoriilor de lucrători. Aici eu cred că e mai degrabă și o chestiune de tip filozofic, politică. Cum vom rezolva în mod eficient din această uh, din acest Parlament printr-un instrument legislativ. Cum vom rezolva problema dacă nu discutăm în paralel și despre directiva de maternitate? care există uh, din 1992, care e depășită și doamna comisar ne-a spus problema nu e că nu o avem, ci că nu mai este implementată la 25 de ani după ce a fost uh, Uh, adoptată. Deci se împlinesc 25 de ani. O propunere de directivă care să fie propusă de către Parlamentul European, care a fost uh, într o sertar ani de zile și care la final uh, s-a retras. Parlamentul la final a obținut un angajament din partea Comisiei Europene să relanseze o propunere adecvată, care să țină seama de nevoile actuale ale societății europene. Și acum, bun, ce observăm? Că nu avem propunere și până la urmă Comisia ne spune că de fapt nici nu lipsește nicio propunere. În răspunsul său, doamna comisar spunea că nu, că evaluarea de impact demonstrează că nu e nevoie de legislație suplimentară, ci mai degrabă probleme la nivel de implementare. Bun, dacă obiectivul nostru integral uh, e și oportunitatea pe care o avem în momentul de față, în acest an crucial în care există evoluții în ceea ce privește egalitatea de gen și dacă avem acum posibilitatea să abordăm o transformare adecvată, aliniată pe societate, uh, doar prin această mică piesă legislativă pe aspecte care se referă doar la autorizația oferită părinților Uh, să ia una, un, un, un, un anumit concediu. Eu cred că trebuie să plecăm de la bază, de la rădăcină și trebuie să abordăm lucrurile în mod curajos. Vorbim, trebuie să vorbim și de concediu de maternitate, care acum este abordat cât de parcă ar fi un concediu de boală. O femeie care lucrează și care la un moment dat e însărcinată trebuie să-și recupereze forțele fizic, nu? Deci nu e bolnavă. Deci până când vom ajunge la un consens, încă de la bun început, uh, când s-a discutat posibilitatea aceasta de a revizui directiva de maternitate. Dacă noi acum discutăm despre faptul că piața de muncă, piața muncii, n-ar trebui să existe vreun obstacol din motive de maternitate și că părinții, bărbații, tații au posibilitatea să aibă accent, acces la acest concediu, deci un tată care nu e bolnav nu are nimic în momentul în care o familie este compusă, indiferent de două mame, doi tați, o mamă, un tată. Nu, e vorba de un concediu pentru a putea uh, avea, pentru a putea integra în familie un nou membru. Deci, acum trebuie să vedem cât îl vom acorda, în, în ce fel, cum va fi plătit, dar trebuie să fie împărtășit în mod obligatoriu. Deci, în fond, eu cred că aici, în mod lamentabil, se pierde o, o șansă prin acest uh, instrument legislativ ar trebui să abordăm și o altă problemă, și anume ca dinspre instituții să înlăturăm obstacolele și să dăm întreprinderilor posibilitatea să acorde acest concediu, să dăm taților posibilitatea să-l solicite. Și dacă dintr-o dată se numește, uh, nu știu, concediu parental, concediu de paternitate, care au cu totul de uh, niște semnificații diferite în limba engleză sau la noi în Spania, eu nu mai știu ce facem. Aș cere comisiei noastre ca să avem cel puțin o poziționare la nivel politic, să știm exact ce vrem și să știm exact despre ce discutăm când e vorba de corespundere, corresponsabilitate, când vorbim despre transformarea societății noastre, a pieței muncii, în așa fel încât să avem egalitate de șanse pentru femei. Uh, e clar că există o discrepanță, aceasta trebuie să fie înlăturată. Există, evident, uh, discrepanță față de femei, pentru că au locuri de muncă mai precare și așa mai departe. Și e clar că trebuie să evoluăm. Și în concluzie, Evident, am să o sprijin pe doamna Koslovska în munca sa, am să vin cu amendamente pe acest aviz și aș cere ca, din punct de vedere politic al comisiei noastre, să avem un front comun, în așa fel încât să știm exact ce fel de amendamente politice vom introduce în acest, la acest text, chiar dacă va fi doar la un nivel strict simbolic. Mulțumesc și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Urtasun. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am să continu și eu în limba spaniolă. Cred că propunerea comisiei nu merge suficient de departe și n-ar, ne-am dorit să dăm dovadă de mai multă ambiție. Există o problemă când vine vorba și de amendamentele, pentru că nu putem să ne aplecăm asupra directivei privind uh, concediul de maternitate, pentru că fără o abordare de amploare, de ansamblu, e greu să înaintăm. Putem încerca să promovăm această legislație la nivelul Uniunii Europene, știi care sunt pozițiile statelor membre și să încercăm să mizăm uh, pe tot ce avem și să rămânem cele din urmă fără nimic. Eu sunt uh, un pic dezamăgită propunere cred că merită să luptăm cu Consiliul pentru a încerca să obținem ceva, pentru că e important. Dacă pilonul social european se blochează în urma acestei uh, negocieri, înseamnă că pornește pe picior greșit. Oricum, dacă în cele din urmă reușim să promovăm uh, acest dosar, ar trebui să ne permită să mergem și mai departe. Întrebarea e de cât de mult ambiție dorim să dăm dovadă, mai ales știind că la Consiliu se discută despre reducerea de la 4 luni la 3 luni a concediului parental, unii doresc să le elimine, ceea ce privește remunerația pentru concediul parental ce dorește a fi redusă dincolo de propunerea Comisiei Europene. E clar că la Consiliu va fi foarte greu. Cu toate acestea, trebuie să ne prezentăm cu o poziție fermă la trilog ca Parlament pentru a încerca cel puțin să evităm ca propunerea Comisiei să fie și mai diluată. Putem încerca să venim cu câteva propuneri. Mi se pare că una din propunerile principale ale propunerii se referă la ideea ca mai mulți bărbați să își asume răspunderea atunci când li se naște copilul concediul pentru uh, bărbați, concediul parental ar trebui să fie o propunere obligatorie. Acest concediu limitat la 10 zile să devină cel puțin obligatoriu. Cred că aici Parlamentul ar trebui să aibă o poziție fermă. În continuare, nivelul remunerației, aliniat la nivelul propunerii comisiei sau prezentat pur și simplu la nivelul unei remunerații pentru concediu medical, atunci uh, generează nemulțumire în statele membre pentru că ține de competența lor. Ei, statele membre pot stabili nivelul pe care îl doresc. În alte state, în unele state e foarte mic, în Spania, de pildă, e 80% din salar. Trebuie să stabilim un procent clar sau chiar să urmărim uh, plata integrală a remunerației, știm că pe măsură ce avem un uh, nivel mai mare al, al remunerației, atunci credem că putem încuraja bărbații să ia acest concediu. Ce se întâmplă dacă facem, dacă procedăm în acest fel? Că în directiva pentru concediul de maternitate avem uh, remunerația prevăzută la nivelul celei pentru concediu medical. Ideea e că reformăm o directivă fără a reforma cealaltă. Deci uh, progresăm, practic, cu concediul parental, dar nu facem nimic cu concediul uh, de maternitate. Nu știu dacă ar trebui să facem un apel la adresa comisiei uh, pentru ca, în funcție de concluzia la care ajungem după trilog, să se reformeze de îndată directiva pentru concediul de maternitate, pentru că s-ar putea să ne vedem uh, confruntați cu situații dezechilibrate și oricum aproape de sfârșit. Trebuie să încercăm ca acest dosar să reușească. Știm că lucrurile sunt complicate la Consiliu, însă Parlamentul cred că trebuie să vină cu o poziție plină de ambiție, cu mult mai multă ambiție decât Consiliul. Și din propunerile amintite, cu propunerile amintite, cred că putem face din acest pachet un pachet cu adevărat ambițios. Mulțumesc, acum cuvântul doamnei Cuneva. Mulțumesc. Îi mulțumesc și eu colegei noastre Kozlovska pentru efortul dumnei înainte de a trece la observațiile privind amendamentele mele, doresc să vă spun că sunt uh, absolut uh, de acord cu tot uh, ce a spus doamna Kozlovska referitor la politică. Și eu am avut experiențe asemănătoare și nu putem relua această dezbatere de fiecare dată. știm că dacă reluăm aceste dezbateri, anumiți colegi ne vor arăta cu degetul. Nu, cred că Parlamentul e aici e pentru a-și prezenta o poziție în care să fie de acord cu Consiliul. Nu, noi suntem aici pentru a reprezenta ce doresc cetățenii. În calitate de grup de stânga vom prezenta propuneri ambițioase Multe amendamente din partea raportoarei sunt corecte în ceea ce privește spiritul și orientarea lor generală. De pildă, primul amendament în care doamna raportor vorbește de eh, nevoia acordării unor îngrijiri de calitate copiilor sau amendamentul 13 unde raportoarea spune pe bună dreptate că dreptul la concediul paternal ar trebui să fie, patern, îmi cer scuze, ar trebui să fie uh, extins și la acele familii care adoptă, sunt de acord asemenea și cu amendamentul 27, care introduce o cauză referitor la imposibilitatea retragerii acestor beneficii și anume arată că ar trebui să se introducă norme minime în Uniunea Europeană. Dacă, prin urmare, în statele membre există uh, drepturi semnificative deja în vigoare astăzi, acestea nu vor fi diminuate. În plus, uh, pe lângă toate acestea, există anumite elemente în amendamente care m-au neliniștit. Eu, personal, sunt de acord cu propunerea unor servicii și îngrijiri de mai bună calitate, dar nu dacă folosim aceste dispoziții pentru a face ca orarul de muncă al părinților să devină și mai flexibil. Înțeleg că nu asta este intenția raportoarei, dar am auzit uh, care e poziția patronatului la Business Europe și sunt convinsă că ei vor interpreta această clauză în acest fel. Pentru că la asta se gândeau deja când și-au prezentat poziția. Un părinte care își va lăsa copilul în, la o creșă sau o grădiniță care va fi deschisă dincolo de orarul obișnuit de funcționare, nu va putea să-i spună angajatorului că nu mai poate rămâne la lucru o oră sau două în plus. Prin urmare, e posibil ca or, orarul de lucru să devină și mai flexibil în dezavantajul angajaților. Acest și alte amendamente m-au pus pe gânduri, de pildă amendamentul 2, care afirmă că angajatul ar trebui să fie angajat de peste un an înainte de a putea solicita dreptul la concediul parental sau amendamentul care afirmă că angajatul ar trebui să îi comunice în timp util angajatorului uh, intenția de a folosi acest drept la concediul paternal. Uh, mă întreb dacă raportarea ar putea să ne explice ce înțelege prin termen rezonabil. Înțelegeți să restrângeți dreptul la concediu parental, parental doar la cei angajați care lucrează de un anumit interval, după o anumită perioadă. Un an, de pildă, foarte mult timp. Deja am uh, eliminat uh, tot mai multe reglementări de pe piața muncii, nu trebuie să introducem și mai multe discriminări. Amendamentul 24 prezintă o bună idee, însă, o idee bună, însă cuvintele folosite pentru a exprima această idee mi se par nepotrivite. Credem că am suminat în acest fel importanța pe care o pot avea contractele colective. E adevărat. Poate îmbunătăți echilibrul între viața profesională și personală și, da, ar putea promova și asigura o egalitate în câmpul muncii. Și mă refer aici la experiența mea din Grecia, din țara mea. În cele din urmă, pentru a lăsa timp și colegilor mei, dacă doresc să abordeze alte amendamente, am să închei spunând următoarele. Avem păreri diferite în ceea ce privește timpul de lucru ajustabil, în ceea ce privește durata concediilor parentale, vârsta copiilor și sper să putem ajunge la o soluție comună pentru a putea emite un mandat pentru negocieri în cadrul acestei uh, perioade. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Strașinski. Aveți doar două minute. Îmi cer scuze, avem o întârziere. Mai avem încă un dosar înainte de întâlnirea coordonatorilor. Îmi cer scuze, știu că e un subiect foarte important pentru noi. Dar, doamnă Tălăștinski, îmi cer scuze. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vă faceți griji, am să fiu succintă. Am participat la redactarea acestui aviz, am doar să-i mulțumesc uh, raportoare, pentru că noi vom sprijini multe din amendamentele dumneei, mai ales acele care țin cont de cazurile micro-întreprinderilor și IMM-urilor care uh, cu această directivă vor avea nevoie de mai multă flexibilitate, pentru a nu mai vorbi de costurile pe care le-ar putea presupune. Acolo unde am o părere diferită față de doamna raportor și se pare față de mulți alții, e când vine vorba de posibilitatea de a transfera dreptul la concediu parental. E a, a încuraja bărbații să-și ia concediul, da, bine, să aibă dreptul să-și ia concediul, bine, însă prin impunerea, prin negarea dreptului de transfer, mi se pare că le limitați uh, alegerile. E vorba de o decizie de cuplu. Îl faceți acest concediu obligatoriu pentru că în directivă e prevăzut să acopere cel puțin patru luni și mai puțin de patru luni nu se pot transfera. Prin urmare, acest drept va deveni obligatoriu și nu sunt de acord cu acest lucru. Oricum, voi uh, colabora cu toată lumea, astfel încât uh, lucrurile să progreseze. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Zaborska, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Am să fiu succintă. Am să abordez doar un subiect. Uh, în urmă cu câteva minute, doamna comisar spunea că în directiva inițială referitoare la concediul de maternitate nu fusese aprobată de Consiliu și fusese înlocuită de directiva despre care discutăm acum. Eu cred că nu e adevărat, pentru că dacă citesc titlul directivei inițiale, se vorbea despre introducerea unor măsuri pentru a sprijini siguranța în câmpul muncii pentru femeile însărcinate. Iată, ceva complet diferit de ce discutăm astăzi. După cum a spus și colega Besera, trebuie să vorbim și de sănătatea femeilor. Femeia, după uh, naștere, trebuie să aibă timp pentru a-și reveni. Iată de ce vorbea directiva anterioară nu intru în amănunte referitor la cel de-al doilea subiect. Doresc ca Comisia să revină la directiva privind concediul de maternitate, deoarece directiva veche de 20 de ani nu vorbește de obligația concediului, nu vorbește de nevoia de a proteja sănătatea femeilor și nu vorbește de concediul paternal, care pentru mulți e inacceptabil. Eu aș propune să modificăm directiva inițială și să ne concentrăm asupra conținutului acestei directive. Dau acum cuvântul Comisiei un minut, vă rog. E cineva de la Comisie în sală? Da, mulțumesc. Nu prea avem mult timp, foarte succint. Doream să vă spun din partea Comisiei că salutăm uh, propunerea de raport a raportoarei. Vedem că e o propunere echilibrată în care raportoarea scoate în evidență obiectivele propunerii și elementele fundamentale ale propunerii. În același timp, constatăm că raportoarea a ascultat îngrijorările exprimate, mai ales în ceea ce privește impactul potențial asupra IMM-urilor și micro-întreprinderilor. Pentru a scoate în evidență foarte succint în ceea ce privește aceste elemente, studiul de impact al Comisiei a scos în evidență că impactul nu era unul disproporțional. Firește, este evident că trebuie să ținem cont de IMM-uri. Avem câteva observații de natură tehnică, doar pe care le vom discuta cu siguranță cu raportoarea. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul doamnei Kozlovska, două, trei minute, nu mai mult. Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc tuturor colegilor și colegilor pentru contribuțiile lor, pentru faptul că sunt dispuși să lucrăm împreună la elaborarea acestui aviz și, în măsura posibilului, voi încerca să țin cont de toate pozițiile exprimate. Când vine vorba de dubile exprimate de anumite colege, o să încep cu doamna Zaborska, care s-a referit la legăturile între această directivă și uh, cel privind concediul de maternitate. Într-adevăr, această directivă nu înlocuiește directiva privind concediul de maternitate. Este o directivă diferită. Nu a fost posibil să adoptăm, să modificăm directiva privind concediul de maternitate în mandatul anterior. Ar trebui să fie modificată, însă nu prin acest document. Această propunere legislativă înlocuiește o altă directivă din anul 2010 care se referea la standardele europene privind uh, concediile de creștere a copiilor. Repet, directiva privind concediile de maternitate nu este modificată deloc. O vom discuta într-un alt context. Apoi, există și opinii care consideră că directiva privind uh, concediile de paternale sau uh, concediile de creștere a copiilor ar trebui să fie legate. Eu nu consider că avem nevoie de asemenea abordare. Este, voie, este vorba de două documente profund diferite și uh, trebuie să ne ocupăm în mod uh, diferit de ambele. Din punctul meu de vedere, ar trebui să încercăm să ne impunem poziția în negocierile purtate cu Comisia și cu Consiliul și cu Consiliul. Drept urmare, aș încerca să încheiem această propunere pentru a avea un pachet definitivat, definitivat pe care să-l putem prezenta cetățenilor europeni acest, această directivă se referă de anumite standarde minime pentru statele membre. Când discutăm de ne, posibilitatea de a nu transfera acest concediu, ne referim la perioadele prevăzute de directivă. Dacă într-un anumit stat membru există posibilitatea unui uh, concediu mai lung, nu doar de patru luni plus alte patru luni, statul membru respectiv va putea decide dacă dorește să transfere sau nu concediul uh, de paternitate respectiv. Însă, discutăm doar de praguri minime. Nu, tot, nu toată lumea este de acord cu o perioadă de patru luni. Unii și-ar dori o perioadă mai scurtă, însă este o propunere pe care o vom discuta și o remarcă cu caracter general acum. În ceea ce privește ideea obligativității concediului uh, pentru uh, tați, concediului de paternitate, eu mă împotrivesc acestei idei. Uniunea Europeană nu trebuie să impună această uh, obligativitate uh, mamelor sau taților. Vă mulțumesc. Doamna președinte, vă mulțumesc. aduc aminte că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 11 aprilie, aprilie ora 17, discutarea amendamentelor 13-14 iuni, votul în comisia noastră 28 mai. Vă mulțumesc foarte mult și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Situația din Ungaria. Consideration of draft opinion. Uh, repertor of the discutarea uh, proiectului de aviz. Raportarea pentru proiectul de aviz este doamna Neuchel, domnul Bartasal. Mulțumesc, doamna președinte, spune domnul Mahtan. Uh, doamna raportor își cere scuze pentru că nu poate fi prezentă astăzi și m-a rugat să vă citesc eu uh, observațiile sale, lucru pe care îl fac cu mare plăcere, așa că să nu vă mirați dacă vorbesc la prima persoană singular feminin. Dragi colegi, ca și raportor pentru Comisia FAM în ceea ce privește situația actuală în Ungaria, am avut onoarea acum câteva săptămâni să merg în Ungaria împreună cu alți membri ai Comisiei și chiar dacă au fost zile foarte, de muncă foarte intense, cu multe întâlniri, cu multe uh, discuții cu activiști pentru drepturile omului, reprezentanți ai guvernului și alte persoane, sunt conștient de faptul că asta nu permite să am o vedere de ansamblu în ceea ce privește toată problematica. Cu toate acestea, aș dori în mod deosebit să subliniez punctele următoare care mă neliniște și care trebuie să fie abordate în avizul comisiei noastre. Mai întâi, în momentul de față există o reinterpretare majoră și o restrângere a politicilor de egalitate. Sunt politici doar pentru femei și pentru familie. Și strategia de egalitate de gen adoptată în 2010 nu este pusă în aplicare. În al doilea rând, impactul legii asupra organizațiilor care primesc finanțare din străinătate din partea țărilor europene, de asemenea, restrânge de asemenea angajamentul societății civile și felul în care aceste ONG-uri pot funcționa. Atacurile împotriva libertății universitare și științifice, amenințările împotriva studiilor realizate la nivel universitar trebuie să ne liniștească. În al treilea rând, atacurile față de dreptul de autodeterminare al femeilor în ceea ce privește drepturile sexuale și de reproducere sunt evidente. Accesul la contracept, uh, sisteme contraceptive este din ce în ce mai greu. Uh, nașterile uh, nu Există dificultăți în domeniul sănătății, mai ales în ceea ce privește uh, reprezentantele comunității Roma. Iată câteva puncte pe care le pot uh, sublinia acum. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Data limită este de 11 aprilie și aștept cu nerăbdare să uh, colaborăm împreună. Am închis uh, uh, ghilimele, semnat doamna Maria Noice. The, uh, now I will give the, the floor to the shadow reporters. Mulțumesc, dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Zaborska, vă rog. Un minut doar aveți la dispoziție, spune doamna președinte. Un minut. Doamna președinte, aș dori să vă spun că mass media maghiară va înregistra această parte a reuniunii noastre și doresc, uh, trebuie să întrebe membrii comisiei noastre dacă sunt de acord cu înregistrarea acestei părți a reuniunii noastre. Da, vă rog, doamna Zaborska. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mă tem că acest proiect de aviz nu respectă ambițiile de care ar fi trebuit să dea dovadă Parlamentul European când vine vorba de ambițiile mele și a colegilor din PP, noi o să încercăm să echilibrăm acest uh, text pentru ca el să fie acceptat și de cetățenii maghiari, pentru că noi dorim să ajutăm, nu să uh, condamnăm pe uh, cineva. Eu sunt convinsă că politicile egalității de gen nu trebuie să fie în contradicție cu politicile de nediscriminare. Ne dorim ca statele să răspundă necesităților familiilor, să răspundă necesităților bărbaților și femeilor, ca indivizi. Eu am impresia că Parlamentul European este este obligat să ceară transparența finanțării ONG-urilor care au activități de lobby în Parlamentul European și nu putem să condamnăm statele membre care cer acea, aceeași uh, trans, uh, transparență din partea ON, acestor ONG-uri. Parlamentul European numește or- organizațiile care fac uh, activități de lobby în Parlamentul European, nu le numește ca fiind agenturi străine și acest lucru nu ar trebui să se întâmple nici în statele membre. Mulți uh, dintre dumneavoastră mă cunosc și nu cred că noi ar trebui să ne implicăm în domeniul uh, avorturilor și cum sunt acestea reglementate în statele membre. Nu țină de competențele noastre, este un lucru confirmat de Comisia Europeană de mai multe ori în uh, trecut, chiar dacă asemenea recomandări se ascund în spatele unor concepte precum drepturile la sănătatea sexuală și uh, reproductivă. Dacă an, dacă colegii din Comisia Libă vor decide că aceste puncte trebuie să fie incluse în aviz, este libertatea lor, noi trebuie să ne limităm la chestiunile care se referă la egalitatea de șanse între bărbați și uh, femei. Doamna Vișniescă. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt raportoare din umbră din partea grupului politic CERA și aș dori să spun că nu sunt de acord cu inițiativa Parlamentului European privind elaborarea acestui raport căruia sunt uh, anexate toate aceste vize privind situația din Ungaria. Uniunea Europeană nu întotdeauna este de acord cu politica statelor membre, însă din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană nu dispune de un mandat pentru a impune modificări sociale statelor membre. Putem să ne desfășurăm activitatea respectând uh, tratatele, nu putem impune anumite decizii. Statele membre desfășoară politici sociale în funcție de propriile tradiții și de propriile necesități există o divergență uh, puternică și o diferență mare între statele membre ale Uniunii Europene, care este o bogăție a Uniunii Europene. Uniunea Europeană și buna funcționare acesteia depinde de uh, respectarea valorilor importante pentru o anumită societate. Interferența Uniunii Europene duce la neliniști în statele respective. Deci este în interesul Uniunii Europene de a, de a nu se implica dacă, decât dacă este absolut necesar pentru a fi respectat principiul proporționalității. Trecând acum la acest proiect de aviz, este un proiect de aviz foarte scurt și are un caracter uh, pur tehnic, însă sunt sigură că în urma amendamentelor vom putea să îl îmbunătățim. Nu cred că nu cred că trebuie să exprimăm critici decât dacă acestea sunt absolut necesare. Asistăm la o încercare de a critica Ungaria și alegerile făcute de această țară, o țară care impune, în care există o atmosferă foarte liber, uh, liberală. Datele statistice ne demonstrează că situația femeilor nu este mai problematică decât cea din alte state membre. Este evident că guvernul uh, ungar trebuie să uh, îmbunătățească situația din punctul de vedere al participării femeilor în consiliile de administrație și în, alți, în alte foruri decizionale, dar din punctul de vedere al diferenței dintre pensii sau dintre pensiile de care se bucură bărbații și femeile sau violențele împotriva femeilor, datele statistice ne arată că problemele sunt mai grave în alte state membre. Trecând acum la primul punct din această propunere, echilibrul între viața profesională și viața familială, garantat părinților. Este vorba de, se cere uh, punerea în aplicare acestei propuneri în Ungaria, însă activitățile sunt în desfășurare. Această directivă însă încă nu a fost modificată, deci încă nu poate fi transpusă în totalitate. În plus, Ungaria are o politică socială care susține echilibrul respectiv și asemenea soluții sociale, cred că ar trebui să devină un model și pentru alte state europene. În anul 2017, numărul avorturilor a fost redus cu 23% în comparație cu situația din anul 2010. Vedem că există acțiuni uh, care susțin familiile. În Ungaria Există perioade lungi de, pentru concediile de maternitate, um, există și uh, sprijin din punctul de vedere al creditelor de care se pot bucura familiile, diferite uh, scutiri fiscale de care se pot bucura aceste familii. Și în acest, în acest document regăsim apelul de ratificare a Convenției de la Istanbul. Din punctul meu de vedere, toți cei care sunt uh, convinși de ideile ideologiei de stânga consideră că um, această convenție este similară Bibliei. Însă, Uniunea Europeană nu trebuie să impună uh, statelor membre anumite uh, decizii. Este o problemă pe care am, uh, am abordat-o deseori în Parlamentul European. Doamna Garcia Perez. Foarte pe scurt, stânga europeană nu pretinde că este singura care desfășoară politici de luptă împotriva violenței de gen. De aceea, stânga europeană nu are uh, un monopol asupra Convenției uh, de la Istanbul. Noi suntem pentru femei și vrem ca lupta împotriva violenței de gen să fie un subiect asumat uh, la toate nivelurile și în toate instituțiile europene și nu numai, ci și de guvernele naționale. De aceea cred eu că e ceva absolut esențial. Și în încheiere, da, s-a vorbit aici de competențe ce anume poate sau nu poate să facă Uniunea Europeană la nivel legislativ. Eu cred că în acest sens pozițiile sunt diferite, însă nimeni nu poate afirma că deține adevărul absolut, uh, care este referința că, care poate fi invocată când vorbim despre libertăți pentru femei sau pentru când vorbim despre politică uh, familială. Eu cred că egalitatea și libertatea sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene, sunt uh, valori care au fost evocate tot tot mereu în intervențiile precedente. Și dacă libertatea pentru femei este o valoare a Uniunii Europene, în instituțiile europene, atunci trebuie să garantăm că toate femeile din Uniunea Europeană vor beneficia de aceste libertăți. Și printre aceste libertăți vorbim de asemenea și despre libertatea de a deveni femei sau nu, de a avea acces la metode anticoncepționale și de aceea, într-o Europa secolului 21, nu pot exista țări în care aceste libertăți să nu fie garantate. Mulțumesc, doamna Garcia Perez. Și acum, din nou, domnul Marta. Da, nu vreau să intervin. E o problemă? Je peux? D'accord, parce que c'était Maria Nochiol qui a fait, euh, qui faisait partie des... Maria Noci este cea care a făcut parte din delegația care s-a deplasat în Ungaria. Acum, ideea nu este acum să avem o pledoarie nici pentru Orban, nici pentru oricine altcineva. Uh, ideea este să vedem dacă ceea ce descrie Maria Noici în declarația sa e ceva real sau nu. Și n-am niciun motiv să pun la îndoială acest lucru pentru că nu era singură în delegație. Există reprezentanța ONG-urilor, a societății civile, a organizațiilor care lucrează pentru drepturile femeilor și le citează și nu poate minți pe acest subiect. E clar că au existat discuții, e clar că au fost vizite, s au întâlnit cu personalități la nivel politic, la nivel de ONG-uri, cu asociații care militează pentru drepturile femeilor Acum, întrebarea noastră este următoarea. Uh, acum, bun, uh, așa s-a derulat misiunea sau nu. Acum, dacă Ungaria este sau nu este de acord cu această analiză, nu pot decât să vă invit să recitiți încă o dată tratatele și valoarele ce stau la baza Uniunii Europene. Thank you and uh, uh Ms. Be- Mulțumesc, doamna Besara, însă doar două minute, vă rog, nu mai mult. Da, mulțumesc foarte pe scurt. Au fost atât de multe intervenții. Eu vreau să vorbesc în numele colegii care uh, nu a sosit și care nu a participat la această dezbatere, aș vrea să fac o trimitere la concluziile acestei vizite desfășurate în Budapesta uh, și la concluziile uh, ca urmare a acestor delegații. Deci, am avut diferite întâlniri cu organizații neguvernamentale în ceea ce prește drepturile femeilor și acestea sunt cele care vorbesc de o serie întreagă de atacuri față de aceste drepturi. Dacă nu ascultăm ceea ce spun femeile care fac obiectul acestor răstrângeri de libertăți, pe păi atunci pe cine să ascultăm? Eu cred că rezultatul acestei delegații trebuie să fie luat în considerare și tocmai de aceea am intenția să integrez anumite, să introduc anumite amendamente și vreau să întreb de ce standardele în Ungaria sunt atât de joase, dacă ne uităm la indicele de egalitate de gen, care va fi strategia națională de promovare a egalității de gen în Ungaria, de ce această strategie nu este promovată, nu este implementată, pentru că sunt din ce în ce mai puține femei la, în poziții decizionale la nivel politic, la nivel uh, de întreprinderi, de ce există aceste atacuri față de libertatea de a preda și libertatea de cercetare, de ce există aceste atacuri care limitează drepturile femeilor doar în mass media și, evident, voi face și o trimitere la intenția guvernului din Ungaria de a pregăti o proprie o versiune a Convenției de la Istanbul. Deci, Convenția de la Istanbul se referă la egalitatea de gen. Deci, adevărat scandal în ceea ce privește respectarea unei valori de bază a Uniunii Europene. Ungaria face parte din Uniunea Europeană și a aderat la Uniunea Europeană tocmai pentru că uh, a preluat și a validat aceste principii. Și doar un aspect evocat de Angelica și care merită să fie evocat, cred că ar trebui să o salutăm pe doamna Andreea Peta din uh, Universitatea uh, uh, Central European, care a câștigat un premiu în ceea ce privește valorile culturale și am, uh, delegația noastră a avut ocazia să se întâlnească cu dânsa pentru că e o persoană foarte interesantă și cred că merită să o ascultăm cu toții. Thank you very much. And Ms. Julie Ward, two minutes, please. Doamna Julie Ward, două minute. Nu am participat la această misiune, dar am participat la alte misiuni uh, împreună cu Maria Neuchel înainte și știu că este una din cele mai pasionate eurodeputată. Am avut o misiune, o delegație în uh, München pentru a vedea cum uh, primește Germania refugiații. Am avut o delegație împreună în Malawi, unde ne-am întâlnit cu niște femei incredibile dintr-o tradiție distinctă, diferită, deci nu am nicio îngrijorare vis-a-vis -vis de raportul Mariei, care denaturează, într-un fel, ar denatura într-un mod sau altul situația din UE. Aș dori să mă refer la interferența Uniunii Europene. Nu este vorba de a interveni de, de interferență, ci de cooperare despre uh, partajarea bunelor practici. Este ceea ce face Uniunea Europeană. Să ne întâlnim, să discutăm, să învățăm unii de la alții, să înțelegem că suntem în secolul 21 că ne confruntăm cu provocări imense în Europa și dincolo de hotarele Europei și dacă nu vom conveni uh, câteva uh, valori fundamentale, care de fapt sunt stabilite de tratate. Nu putem să avem o Uniune Europeană pe placul fiecărui, așa cum s-a întâmplat în Regatul Unit. Ne dorim puțin din UE, dar nu și restul. Ne dorim puțin de aici, puțin de dincolo, dar uh, asemenea Uniunea Europeană este imposibilă, nu va funcționa. Trebuie să fie o uniune a valorilor pentru oameni și trebuie să vedem ce își doresc tinerii. Și din punctul de vedere al drepturilor pentru femei, din punctul de vedere al egalității de gen, trebuie să ne gândim în mod specific la toate tinerile femei care participă la marșuri pentru a-și cere drepturile. Aceasta este situația în care ne aflăm acum în Europa. Este o bătălie pentru valorile Uh, progresistă al secolului 21 și mă tem că dacă nu ținem cont de drepturile la, la reprodu- reproducere, la drepturile sănătății sexuale și reproductive, femeile o să-și piardă viața, așa cum am văzut ce se întâmplă în, în Malawi. Dacă femeile nu înțeleg ce înseamnă planificarea familială, femeile își pierd viața, copiilor își uh, pierd viața și eu nu vreau să fiu responsabilă pentru uh, asemenea decese. Vă mulțumesc, doamnă Walt. 10 aprilie este termenul limită la ora 11 pentru depunerea amendamentelor. 14 sau 15 mai vom avea votul în comisia noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Nu mai avem alt punct pe ordinea de zi. Mai doream doar să vă comunic că următoarea reuniune va avea loc în data de 12 aprilie, de dimineață la ora 9. Vă mulțumesc foarte mult și peste câteva minute începem reuniunea coordonatorilor uh, în camera. Mulțumesc! Okay, okay.